împotriva, abțineri, se respinge. Amenate 287 și agri 49. cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Supun acum la vot. Supun acum la vot amendamentul Agri 50. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Acum amendamentul 290. Poți. Cine este pentru? Împotriva. Abținere. Se adoptă. Acum amendamentul 291. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Acum, amendamentele 292 și Agri 51. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Iar acum amendamentul 293 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Trecem acum la compromisul numărul 2. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum trecem la amendamentul 299 a, și Agri 55 împreună, că sunt identice de fapt. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. Iar acum ajungem la compromisul numărul 3. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și compromisul numărul 5 acum. Cine este pentru compromisul numărul 5? Împotriva, abțineri, se adoptă. Acum am dat 305. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Supun la vot compromisul numărul 4. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul numărul 6. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Supun la vot compromisul numărul 7. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Iar acum compromisul numărul 8. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Spun la vot amendamentul 337 Cine este pentru? Deci 337 pedicinii, afronte și evi. L-ați găsit? Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Amendatul 338. Pentru. Împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 339 și Agri 66 în bloc. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, 340 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul Agri 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 341, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 342 pentru, Împotrivă, abțineri, se respinge. Supun la vot compromisul 29. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 347. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Supun la vot amendamentul 348 și agri 69. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge resping acestea două și acum amendamente 349 și agri 70. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se resping cele două amendamente. Acum amendamente 350 și agri 71. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Respinse. Acum amendamentul 351. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. Și acum compromisul 21. Pentru Compromisul 21. Împotriva, abțineri, se adoptă. Supun la vot amendamentul 359. Cine este pentru? Împotriva, Abțineri. Se respinge. Amendamentul 362. Pentru. Împotriva, Abțineri. Verificăm. Văd că ați obosit deja. S-a deschis votul. A votat toată lumea, votul s-a închis și se adoptă. Și acum compromisul 22. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 372. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Acum amendamentul 373. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 374, pentru, împotrivă. Haideți să repetăm votul. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Ha votato tutta lumea, s închis votul și se respinge. Bun, acum amendamentul 375. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 376. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 377 și Agri 73. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, ado- se adoptă. Amendamentul 378, compatibil. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 379. Cine pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Acum 380. Pentru. Împotriva, abțineri, se respinge amendamente identice 381, 382 și Agri 74. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 30. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar acum ajungem la amendamentul 399. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 400. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Spune avut vot amendamentele 401 și aerii 76 pentru. Împotriva abțineri se resping aceste două amendamente. Acum 402 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul Agri 77. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la minutul 405. Cine pentru? Împotrivă, obțineri, se respinge. La minutul 406. Cine pentru? Împotrivă, obțineri, se adoptă. Amendamentul 407 pentru. Împotriva abțineri se respinge să supun la vot amendament între 408 și Agri 78. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Acum 410. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 411. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Agri 79. Pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum compromisul numărul 9. Cine este pentru? Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 418. Acum cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Agri 81. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul Agri 82. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 419 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum amendamentul Agri 83. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 421 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul nu, 422. 422. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 423. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul... <clears throat> nu, se cere verificarea. Se cere verificarea. La 423 verificăm. A votat toată lumea? S-a închis votul și se respinge. Votăm acum Acum 37. Cine este pentru? Potriva, abținere, se adoptă. Amendamentul 400 nu, nu. 44 e caduc, deci trecem la compromisul 10. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum compromisul 11. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 435. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 3, amendamentul de compromis 32. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum amendamentul 436. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Il voto è aperto. Avete votato tutti. Il voto... Ha votato tutto lui, ha votato a Ci și se respinge, la differenza de un vot. Acum, compromisul 31. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Iar acum ajungem la compromisul 33. 33. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Acum amendamentul 44. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Acum Agri 92 compatibil. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum amendamentul 458. Pentru. Împotrivă. Abținere. Mm, verificăm. Pe toată lumea votul s-a închis și se adoptă. Supun acum la vot amendamentul 459. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Acum amendamentul 45, cine pentru? Împotrivă, abțineri. Pare o verde, GUE și alte grupuri, nu știu, nu, nu ridică mâinile, deci trebuie să verificăm. A votat toată lumea. S-a închis votul. Da. Pare rău. Votăm amendamentele 461, 462 și Agri 93. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Acum amendamentul 46. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum amendamentul 463. 464, mă scuzați, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum amendamentul 465, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum amendamentele 466 și agri 95, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 467, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Supun acum la vot amendamentele 469 și Agri 97, identice. Cine este pentru? Împotrivă? Abține se adoptă. Și acum amendamentul Agri 98. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum ajungem la amendamentul 471. Pentru? Împotrivă? abțineri, verificăm. A văzut toată lumea, votul s-a închis, se adoptă. La diferență de un vot. Acum, amendamentul Agri 99. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, Agri 100. Cine este pentru? împotrivă, țineri se adoptă. 472, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 473 și agri 101, identice, cine este pentru? Împotrivă, verificăm. A, votat toată lumea? S-a închis votul și se adoptă. Votăm acum amendamentul 474. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 100. Agri 102. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea. S-a închis votul. să ia respinge. Și acum pun la vot amendamentul 475. Cine este pentru? Împotriva obțineri se respinge. Și acum amendamentele 476 și agri 103. Cine pentru? Împotriva abțineri se resping acestea două. Nu, se cere verificarea. Votul de lumea, votul s-a închis. Da, deci îmi pare rău, așa e respins. Bun, acum amendamentul 48 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Votul s-a închis și se adoptă. Acum amendamentul 49. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum amendamentul 50. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea. S-a închis votul și se adoptă. Acum amendamentul 477. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 478. Pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 25. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Acum amendamentul 481 481. Cine este pentru? Împotriva abținere se adoptă. Agri 104. Pentru. Împotriva abținere se respinge. Amendamentul 482. Pentru. Împotriva. Abținere se adoptă. Compatibil 483. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Acum compromisul numărul 12. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 400. Trecem la amendamentul 484 pentru 484 și 493 împreună. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Agri 107 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 494. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. 495. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. Amendament 496. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendament 53. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 54, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 52, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 497, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 498 și Agri 108, pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică. A votat toată lumea, am închis votul, se adoptă. Trecem la 499. Pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică. A votat toată lumea. Am închis votul. Se respinge. Amendament 500. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 501. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendament 502. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendament 503. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 504 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 505, 506 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 507 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 508 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 509 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 510 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 511 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 512 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 513 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 514 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 36. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 37 acum, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 563. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 562. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 564. Nu, nu, trebuie să votăm 561, partea a doua. Uh, amendamentul colegului Lize compatibil cu 563 și 562. Secretariatul îmi spune că trebuie să votăm la 561, partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 564. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 565 Agri și Agri 111 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendament 566 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Avem un vot SND în plus A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Trecem la amendamentul 567. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament, trecem imediat la compromisul 24. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 591 al colegului Lize pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 592 pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică. Gata, a votat toată lumea, am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 593. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendament 64. Pe, compatibil. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificare electronică. A votat toată lumea, am închis votul, se adoptă. Votăm 598, colegul Poț, <clears throat> pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică. A votat toată lumea. Bun, am închis votul. Se respinge. 597 și Agri 118, prima parte. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, Agri 118, cea de-a doua parte. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 599. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Agri 119. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 600. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 601. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendament 602 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 603, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 65, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 604, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 26 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendament 615. Pentru. La 615. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 616 și Agri 122. Identici. Pentru. Împotrivă? abțineri, se respinge. Amendament 617, cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică. A votat toată lumea? Am închis votul. Se respinge. Amendament 619. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, verificare. A votat toată lumea, am închis votul, se respinge 33 la 33. 618. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 620. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 621. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificare electronică. S-a închis votul și se respinge. Trecem la 622, amendament 622 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 623 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 624 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 626 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 627. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament Agri 123. Pentru, pe, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 600, 66, pardon, amendament 66. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 27. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 641. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendament 642 și Agri 127. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendament 644 și Agri 128. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 643. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 645 pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică. A votat toată lumea, am închis votul, se adoptă. Agri 130 pentru Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromis 28. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendament 655. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendament 656. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendament 657. Pentru împotrivă, abțineri se respinge. Amendament 69 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendament 658 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 661 pentru, împotri, la 661 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 662, compatibil. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 663, pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se respinge. Trecem la amendamentul 664. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 665. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 666. Pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică. Dacă a votat toată lumea, am închis votul, se respinge. Amendament 667. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificare electronică. Am închis votul. Se respinge. Amendament 668. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 669. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendament 670. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 671. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendament 672 și 673. Vot în bloc. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 674. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 675. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 676 și 677. Pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. Amendament 678 și 679 pentru, împotrivă, vot electronic. A votat toată lumea, am închis votul, se respinge. 33 la 33. Trecem la 680. Pentru Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendament 681. Pentru. Împotrivă. Abțineri. ECR-ul n-a votat. Vot electronic. La 681. am nevoie de sprijin din partea tuturor grupurilor politice. Gata, a votat toată lumea? Am închis votul. Se adoptă 682 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 683 și Agri 134 împreună. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 684 și Agri 135. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 686 și Agri 136. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendament 687 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 688 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votiamo 600. Votăm 689 cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum amendamentul 72. Cine este pentru? 72 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. Și trecem acum la 692. Cine este pentru? 692. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 74. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm a 693. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm. A votat toată lumea. S-a închis votul. Ah! Ce doamnă norocoasă! Se respinge! Votăm 75. Cine este pentru? Împotriva cine se adoptă. Votăm 76. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă. Votăm 694 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 13. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem acum la amendamentul 700, cea de-a doua parte, colega Kadenbach. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm amendamentul 709 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 83 pentru, Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 38 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum votăm amendamentul 732. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum 730. 3. Compatibil. Cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 90. Pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 735. Pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 736. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 734 și 737 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 741 pentru, 741 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament Actele 740, 742, 743 pentru, Împotriva, abțineți, se adoptă. Amendamentul 744. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 745. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 39. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Votăm acum Amendamentul 772, cea de-a doua parte. Colegii Lizei, Dantin și Delay. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 775. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Votăm acum compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum amendamentul de compromis 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 784. Cine este pentru? Împotriva? abțineri, se respinge. 787 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. Votăm acum amendamentul 788. Cine este pentru? împotriva, abțineri, verificăm. Repet, 788. Avete votato tutti? Il... A votat toată lumea, s-a închis votul. Să respinge. Votăm acum. Amendamentele 797 și 798 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Avete votat tutti, il voto è chiuso. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Votăm acum amendamentul 799. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 800. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 801. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 150. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 802. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 803. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 804. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 16 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum votăm amendamentele 821 și 829 identice. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 830 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum, amendamentul Agri 154 pentru, împotriva, verificăm. Verificăm 154. Avete votat tutti, il voto è chiuso. A votato toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Și trecem acum la amendamentul 859. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul Agri 155. Pentru, împotrivă, abțineri, se, adoptă, se respinge. Amendamentul 860. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 861. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 862 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 100 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 867 pentru, împotrivă, abțineri, se, re, se respinge. Amendamentul Agri 156 și amendamentul 868 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Avete votat tutti? A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. Acum, amendamentul 869 pentru, împotrivă, abține se respinge. Amendamentul 870 pentru, împotrivă, abține se respinge. Agri 157 pentru, împotrivă, abține se respinge. Amendamentul 101 pentru, împotrivă, abține se adoptă. Amendamentul 871 pentru, împotrivă, abține se respinge. Amendamentul 872. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 873. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 874. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 875. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 876. Pentru, împotrivă, abțineri, Abține se adoptă. Amendamentul de compromis 19 pentru, împotrivă, abține se adoptă. Agri 159 pentru, împotrivă, abține. socialiștii? Sunteți pentru? Pentru, da? Bun, atunci se aprobă. Amendamentul 893. De fapt, e caduc. Trecem direct la 889. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Am cum? Amendamentul Agri 160. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 890. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 891 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 892 pentru, împotrivă, verificăm. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ha votato toată lumea, s-a închis votul, se respinge. Votăm acum amendamentul 103. Cine este pentru? Împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul 104. Pentru, împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul 894. Pentru, împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul 895. Pentru, împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul 105 două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Cea de-a doua parte, la 105, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum, votăm amendamentul 898. Cine este pentru 898? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Votăm amendamentul 899 și agre 162, identice. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 900, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 901, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Votăm amendamentul 902, pentru, 902 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm 904 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votăm amendamentele 905 și agre 166. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 906 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Votăm acum amendamentul 907. Pentru, Împotrivă. abțineri, se respinge. Votăm 908. Pentru, împotriva, abține, se respinge. Votăm 909. Pentru, Împotrivă abține, se respinge. 910 pentru, împotriva, abține, se respinge. 911 pentru, împotriva, abține, se respinge. 912 pentru, împotriva, abține, se respinge. Și acum putem să votăm de la 913 până la 916 în bloc? în bloc. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 106. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 918. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9... 919, agră 167. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 920 pentru. Împotriva, Abțineri se adoptă. Amendamentul 921. Pentru, împotriva, Abțineri se adoptă. Agro 168. Pentru, împotriva, Abțineri se adoptă. Amendamentul 922. Pentru, împotriva, verificăm. Avete votato tutti? A votat toată lumea. S-a închis votul, se respinge. Votăm acum 923 pentru, împotrivă, verificăm. Avete votato tutti, il voto è chiuso. A votat toată lumea, s-a închis votul și se respinge. Votăm 924 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 925 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 926 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 927 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 928 pentru, Împotriva, abțineri, se adoptă. 929 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. A votat toată lumea? Să închis votul. Se respinge. Și votăm acum 930 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 9, agri 169 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum 933 și agri 170 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum, amendamentul 934 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. Votăm acum 935. Cine este pentru? Împotriva, abține, se adoptă. 936. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se respinge. 937 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Votăm acum 938 pentru, împotriva, abțineri. Aș spune că e adoptat, dar haideți să verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. Și acum, 939. Cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Chi a favore? 940. Cine pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. A da, votat toată lumea, votul s-a închis, se respinge. Să pun la vot 941. Cine este pentru? Împotriva. Obțineri se adoptă. 942. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 943. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, verificăm. A văzut toată lumea, votul s-a închis, se respinge. Amendamentul 944. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 945. Pentru, împotriva abțineri se respinge. 946. Cine pentru? împotriva abțineri se adoptă. Acum uh, votăm considerentele. 107. Pentru împotriva abținere se adoptă. 108, cine este pentru, împotriva abținere se adoptă. 109, pentru, împotriva abținere se respinge. 110, pentru, împotriva abținere se adoptă. Agri 1, pentru, împotriva abținere se adoptă. 111, <clears throat> pentru, împotriva abținere se adoptă. Agri 2, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 112 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 113 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 114 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 115 pentru împotriva, abțineri se respinge. 116 pentru, împotriva, <clears throat> abțineri se respinge. Agri 3 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 119 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Acum 117 compatibil pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 120 pentru, împotriva, abțineri, respins. Agri 4, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 121, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 122, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 123, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 124, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 125, nu, 124 s-a respins, spune președintele, în rău. Deci, 125 pentru, împotriva abțineri, se respinge, 126 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Agri 5 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 129 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 128 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 130 agri 6 identice, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 131 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 132 pentru, împotriva abțineri se respinge. 133 pentru, împotriva abțineri se respinge. 134 pentru, împotriva abțineri se respinge. Spun la vot 135 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Acum spun la vot 136 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 137 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 138 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 139 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 140 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 141 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 142 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 149 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Supun la vot 150 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 151 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Are 9 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 155 pentru. Împotriva. Verificăm. S-a închis votul și se respinge. Votăm acum 153. Cine pentru? Împotriva abținere se adoptă. 154. Cine pentru? Nu. 154 e caduc, spune președintele. 156. 156. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 157 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 158 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 161 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 159 nu, spune președintele. Agri 10. Agri 10, cine este pentru, împotriva, ține, se adoptă. Acum supun la vot 160. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, verificăm. Avete votat toți? A votat toată lumea, votul s-a închis și se respinge. Acum uh, amendamentul 3. Cine este pentru? Împotriva obțineri se adoptă. 162 pentru. Împotriva abține se respinge. 164 și agri 11 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 165 pentru împotriva abțineri se adoptă. Agri 12 nu, e caduc, spune președintele. A, atunci, supun la vot Pieticainen 168. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la 160, 171, iar cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Agri 13, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum, Agri 14, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 173 uh, pentru, împotriva, abțineri, verificăm. A votat toată lumea, votul s-a închis, se respinge. Votăm 174, cine pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Votăm 175 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 176 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 178 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 177 și agri 15 în bloc. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 179 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 180 pentru. Împotriva obțineri se respinge. 181 pentru. Împotriva obțineri se respinge. 187 pentru. Împotriva obțineri se respinge. Amendamentul 4 pentru. Împotriva abțineri verificăm. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se respinge. Supun acum la vot 182. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 183. Nu, spune președintele. Nu, supun la vot 185. 183 și 184 caduce. 185. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 186. Cine este pentru împotriva abținere se adoptă. 188. Pentru împotriva abținere se adoptă. Agri 18. Pentru împotriva abținere se adoptă. O să nu ă, pardon, 19. Agri 19. Pentru împotriva abțineri verificăm la Agri 19. A votat toată lumea, votul s-a închis se respinge. Supun acum la vot 189. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. O 192 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 190 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 193 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Agri 20 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 194 e caduc, iată, am ajuns la ultima pagină. 195 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se respinge. 196 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 197 pentru. Împotrivă, abțineri, verificăm. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Se respinge. Dar de fapt a fost egalitate, 31 la 31. Votăm acum Agri 22. Cine este pentru? Agri 22. Cine este pentru? Împotriva obțineri se adoptă. Votăm 198 și Agri 23 în bloc. Cine este pentru? Împotriva obțineri se adoptă. 199 pentru împotriva abțineri verificăm A votat toată lumea, votul s-a închis, se respectă. Și acum votăm 201. Cine este pentru? Împotriva obțineri se respinge. Amenajul 200 pentru. Împotriva obține se adoptă. 202 <clears throat> pentru. Împotriva obține se adoptă. Acum amendamentul 6 pentru împotriva abținere se ad, ă, adoptă. Are contraportoarea. Da, mulțumesc. că Aș dori înainte să mulțumesc tuturor colegilor pentru răbdare, răbdare de care au dat dovadă. Mulțumesc președintelui, pentru că e dificilă arta de a prezida când sunt atâtea amendamente care trebuie votate. Să mulțumesc și colegilor, mai ales raportorilor din umbră, din fiecare grup politic, pentru că, după cum ați văzut, <clears throat> a fost un număr enorm de amendamente de compromis și a fost nevoie de multe reuniuni de lucru cu articole adesea destul de complicate, deci vreau să le mulțumesc tuturor pentru buna ambianță în care ne-am desfășurat munca și la fel de bună cooperare între noi și trebuie să spun că astăzi Uh, e rezultatul unei munci de echipă, cel care v-a fost prezentat. Și vreau să spun asta și nu vreau astăzi să vă uh, cer acum imediat un mandat de negociere pentru textul acesta, pentru că aș dori ca acest raport să treacă în plenară mai întâi, uh, pentru că este un text foarte important, cu mize mari ce privește sănătatea publică și cred că e important ca toți colegii să se poată pronunța, nu doar membrii comisiei noastre. Așadar, vreau să respect pe deplin eh, spiritul procedurii legislative și apoi, până la urmă, rolul Parlamentului. Nu dau înapoi în fața, nu dau înapoi în fața dezbaterii publice. Cred că e foarte important să votăm acest raport eh, în plenară, fie în luna martie, fie în luna aprilie. Așadar, mai am un mesaj să vă transmit. Am spus-o, am muncit din greu pentru a ajunge la acest rezultat Sigur că eu știu că, la fel ca orice compromis, raportul acesta sigur că nu poate mulțumi pe toată lumea. Dar este rezultatul unei înțelegeri, unui acord între interesele fiecăruia. Și în ce mă privește, sunt fericită pentru că, v-am spus, a fost o muncă foarte complicată, dar am făcut-o împreună și aș dori să poată fi adoptat acest raport în plen și atunci rezultatul să fie un text puternic și coerent și să fie ușor de înțeles, lizibil, că v-am spus, mizele în ce privește sănătatea publică sunt foarte mari. Deci, dacă trece textul în plenară, mesajul pe care am a-l transmite e ca fiecare să aibă o atitudine foarte responsabilă, ca să nu <clears throat> depunem iar din nou toate amendamentele care au căzut astăzi, să nu le mai propunem o dată la plenară, pentru că riscăm ca până la urmă să avem un text care ar fi diluat, n-ar mai fi coerent, n-ar mai fi echilibrat. Deci că știu că vom mai avea dezbatere și e foarte bine că e așa, dar aș dori să nu punem acum sub semnul întrebării întreaga, întregul rezultat al muncii noastre. Deci cum spuneam, mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, dar nu numai, mulțumesc și consilierilor noștri care ne-au ajutat uh, și cam asta am avut de spus. Domnule președinte, dacă și colegii sunt de acord cu mine, aș dori să trimitem acest text pentru a fi votat în plenară. Din nou, mulțumesc pentru colaborare. Togo. On vote. Ok. We have now the final... Bun. Și acum spune președintele votul final. Uh, textul așa cum a fost el modificat, votul e deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Intervenție fără microfon din sală și se adoptă. Se adoptă, iar acum trebuie să supunem la vot rezoluția legislativă. Votul este electronic, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul e închis și se adoptă. Și felicitări raportoarei. se fa soltanto la presentazione in 10 minuti non facciamo Now we go to the next point in our... Acum următorul punct de pe ordinea de zi. Mai avem un vot. E vorba de procedurile comunitare privind de supraveghere a medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituirea unei agenții Europene pentru Medicamente. raportul este domnul Tănăsescu. Bun. Începem votul. Amendamentul 24 e un amendament oral aici. Dacă cineva are ceva de obiectat uh, față de acest amendament oral, nu. Bun, atunci putem să supun la vot, putem să supunem la vot cine este pentru, împotriva, <clears throat> abțineri se adoptă. Și acum amendamentul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 25, uh, alt, uh, cu un alt amendament oral cerut de verzi, are cineva ceva de obiectat? Nu. Bun, îl supun la vot. Deci cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă amendamentul 26 cu, și el comandament oral mm, din partea PPE. Are cineva ceva de obiectat? Nu. Atunci îl supun la vot. Cine este pentru? împotriva, Abțineri? Se adoptă. Amendamentele 27 și 28 împreună. Cine este pentru? împotriva, Abțineri? Se resping aceste două amendamente. Apoi amendamentul 4. Cine este pentru? împotriva, Abțineri? Se adoptă. Acum, 6, amendamentul Agri 6, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 5, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum supun la vot amendamentul 29 și aici cu amendament oral, uh, obiecții. Nu sunt, atunci uh, haideți să votăm cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, amendamentul 33 și el, cu amendamentul oral, dar din partea socialiștilor și democraților și PPE, uh, cine are ceva de obiectat, nimeni, atunci votăm. Amendamentul 33, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la Agri 7. Cine este pentru? Împotrivă, <clears throat> abțineri, se respingem. Supun la vot amendamentul 32. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Agri 8. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Agri 9. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amen Pentru 35, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 7, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 36, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamente 37 și agri 10 identice le votăm împreună cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 Cine este pentru? Împotriva ține se adoptă. Amendamentul 38. Cine este pentru? Împotriva ține se adoptă. Amendamentul 9. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 39 a fost retras. 40. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Acum, amendamentul 10. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 41. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 42 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 43 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 44 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 45 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Acum amendamentele 12, 46 și agri 12 în bloc. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13. Pentru. Amendamentul 13. Pentru. împotriva, Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 14. Pentru. împotriva, Abțineri. Se adoptă. 51 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 52 pentru, împotriva, abțineri se respinge, amendamentul Agri 13 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, Agri 14 pentru, împotriva, abțineri se, se respinge, amendamentul 15 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul Agri 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și acum trecem la considerente. Agri 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 16. Pentru. Împotrivă. <clears throat> Abțineri. Se respinge. Amendamentul Agri 2. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 17 pentru împotriva abțineri se respinge. 18 pentru împotriva abțineri, se respinge. Amendamentul 1 și amendamentul agri 3, identice. Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 19 cu amendamentul oral din partea verzilor. Obiectează cineva? Nu. Atunci să-l supun la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21, două părți, prima parte, cine este pentru? Împotriva abținere se adoptă, partea a doua, pentru, împotriva abțineri se respinge și amendamentul 22, tot pe două părți. Prima parte. Cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Și acum amendamentul 23, tot pe două părți, prima parte, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Bun. Și uh, raportorul a cerut cuvântul. Nu, nu, se pare că nu. Atunci trecem la votul final. Propunerea, uh, uh, așa cum a fost ea modificată. A votat toată lumea? Votul s-a închis și se adoptă. Votul final prin toată rezoluția legislativă. Votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă. Felicitări raportorului. Colleagues, we are at the end Dragi colegi, iată-ne la finele votului, însă ne mai rămâne un punct pe ordinea de zi drept pentru care îl invit pe domnul Bertolini de la OMS să ne facă prezentarea. Din păcate, pentru dezbatere nu mai avem timp, însă e foarte important să asistăm la această prezentare și cu proxima ocazie vom avea și o dezbatere. Dear colleagues, we start immediately. Dragi colegi, nu mai întârziem, începem imediat discuția la următorul punct și îl invit fără întârziere pe domnul Bertolini de la Organizația Mondială a Sănătății să ne facă o prezentare a sa în puținul timp care ne mai rămâne la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu cât mai succint cu putință. Aș putea avea prezentarea cu diapozitivele, vă rog? Par foarte pe scurt, vă voi vorbi despre această um, problemă declarată de OMS la 1 februarie. Virusul Zika este o boală virală transmisă de către un uh, țânțar special din familia Edes. Doar unul din patru oameni sunt afectați de virus și uh, prezintă simptomele. Iar acestea de cele mai multe ori sunt uh, destul de neproblematice, o mică febră, o mică urticarie, dureri musculare, conjunctivită. Nu există tratament sau vaccin. A fost uh, Problema este de fapt cea a microcefaliei pe care o uh, asociază um, virusul Zika în cazul femeilor însărcinate. Un alt uh, um, efect potențial este sindromul Guillain-Barré, care efect, uh, îi afectează pe adulți uh, și pe tineri și care uh, duce la slăbirea sistemului imunitar și la paralizie. Marea majoritate a uh, oamenilor infectați cu, Zita, uh, cu Zika uh, Uh, capăt această infecție ca urmare a înțepăturii unui țânțar uh, Zika. Există și câteva cazuri, doar trei cazuri, de fapt, deschise în literatura de specialitate de transmitere pe cale sexuală de la bărbat la femeie, bărbatul fiind uh, infectat și a, trans, a transmis virusul la femeie, dar aceste cazuri sunt doar în număr de trei. Zica poate fi transmis și prin sânge și mai ales prin uh, transfuzii. Principalele mecanisme de protecție în fața acestei uh, uh, infecții, atâta vreme cât nu există nici vaccin, nici tratament, uh, el vizează în principal uh, protecția împotriva țânțarilor, protecțiile obișnuite, folosirea unor produse de îndepărtare a țânțarilor, îmbrăcat, îmbrăcarea cu haine deschise la culoare, folosirea unor um, bariere precum ecrane, uși, uh, ferestre și folosirea de plase de țânțari um, atât ziua cât și noaptea. Primul caz a fost în, în 1947 în Monkeys, în Uganda. Și acesta a evoluat către Africa de Vest, apoi s-a mutat către Asia, după care a ajuns în Indonezia și în unele insule din Asia, după care a ajuns în Guam, insulele Pacificului, în, unii, în anul 2007 și apoi a ajuns în Polinezia franceză în 2013, după care a ajuns în insulele Paștelui, în Chile și în Africa de Sud, unde se află acum uh, Marele Focar, uh, acolo fiind țările infectate de acest virus. Iată care sunt uh, țările afectate, 34 de țări mai precis, uh, care se află în, uh, pe continentul sud-american, însă și în Asia de Sud-Est. Cronologia alarmei lansate de Zika se regăsește în această, pe acest diapozitiv. În mai 2015 a apărut primul, primele cazuri în Brazilia, confirmate și apoi primele cazuri de ghiambare au apărut în uh, statul Bahia, tot din uh, Brazilia, în 10 august, apoi Columbia a raportat primele cazuri confirmate, în Brazilia apoi au apărut din ce în ce mai multe cazuri de microcefalie, și apoi în 30 octombrie am avut primele semnaluri de Um, semnale de asociere de Zika cu microcefalia și apoi la 1 uh, la 30 ianuarie 26 de uh, țări au reclamat, au spus că au apărut astfel de cazuri pe teritoriul țărilor aproape 1.500.000 de cazuri de infectare cu Zika, dar, precum am spus, în cele mai multe cazuri oamenii nici măcar nu știu că au fost infectați. Iată câteva cifre extrem de importante. În primul rând, la 30 ianuarie, ministrul uh, sănătății din Brazilia a raportat 4.783 de cazuri de microcefalie, uh, inclusiv 76 de morți de decese, însă din 1113 cazuri uh, care au fost analizate în profunzime, prin uh, radiografii uh, și alte tipuri de diagnostic, doar 404 cazuri au fost confirmate și 709 cazuri au fost îndepărtate. În continuare se află în curs de investigații 3670 de cazuri. Deci e posibil ca o, o, un sfert, adică 1000, 1000 și ceva de cazuri de microcefalie să fie confirmate dintre acestea. Oricum, e o, o cifră mult mai mare decât rata obișnuită de microcefalie în uh, Brazilia. Deci o scădere de 5 ori, dacă nu chiar de 10 ori a cifrelor normale de microcefalie. O, o creștere. Sau uh, uh, apoi uh, boala s-a răspândit către nord-estul țării dar aș sublinia faptul că în Polinezia franceză, în care a fost o epidemie între 2013 și 2015, faptul că ă, deja în ă, Polinezia franceză se născuseră copii cu microcefalie. Deci uh, cazul Braziliei nu este chiar așa o noutate. În Slovenia, care a, ținut, a fost ținută sub observație în ultima um, vreme, uh, a apărut cazul unei uh, infecții la o femeie însărcinată care se afla în Brazilia pe perioada sarcinii, s-a întors în Slovenia. La 28 de săptămâni a fost supusă unor investigații prin ultrasunete Uh, și s-a determinat că fetusul era afectat de um, microcefalie. Um, s-a pus capăt sarcinii respective și, într-adevăr, în urma analizelor asupra fetusului, um, microcefalia a fost confirmată. Declararea urgenței medicale, precum am spus, a avut loc la 1 februarie 2016 și aceasta a avut de-a face cu prezența un suspi, uh, suspiciunii de legătură între virusul Zika și microcefalie. Dat fiind numărul de cazuri, chiar dacă nu este confirmat, uh, acest eveniment este unul deosebit. Uh, E posibil ca în baza regulamentelor uh, sanitare internaționale să apară unele restricții de uh, călătorie. Noi am recomandat uh, doar femeilor însărcinate să nu um, călătorească către aceste țări afectate. Iată aici, pe scurt, principalele probleme pe care le evaluăm în acest moment, precum spuneam, e vorba de o, o serie de incertitudini și de probleme. Trebuie să dezvoltăm o serie de teste de laborator, pentru că deocamdată acestea încă nu sunt uh, disponibile. Apoi și în ceea ce privește gestionalizarea clinică a femeilor însărcinate, lucrurile trebuie să se îmbunătățească. Deci trebuie să se ia hotărâri în această privință. Și apoi o problemă importantă este cea a controlorului, controlării vectorului de infectare. Deci acest lucru presupune uh, și uh, dezinsecția vapoarelor, aeronavelor și așa mai departe, care călătoresc dinspre și înspre aceste zone infectate. E clar că riscul persoanelor care călătoresc dintre, dintre zonele, dinspre zonele infectate către Europa a crescut, însă uh, în uh, regiunea noastră acești țânțari din familia Edes uh, nu au activitate în timpul iernii. Problema va apărea mai degrabă în primăvară și în vară. țânțarul um, Edes Egipti, cel care um, transmite această boală, precum și de, uh, dengue și chikungunya, uh, nu este prezent decât în uh, partea de est a, țării, a Mării Negre. Însă alt țânțar din familia, țânțarul tigru, așa numit, cel care transmite chikungunya, poate vă aduceți aminte de um, focarul de cicungunia din Italia din 2007. Au apărut vreo 300 de cazuri în acel an. Deci acest uh, țânțar este foarte destul de prezent în Europa, în Italia, Grecia, Croația, sudul Franței, Spania și în anumite zone în, din sudul Germaniei, Republica Cehă și țările de jos. Deci, în principiu, dacă cineva infectat ajunge în Europa și este mușcat de un uh, țânțar în aceste zone, țânțarul respectiv va putea transmite la rândul său acest virus. Însă, deocamdată, nu se pune problema astfel. Vor fi luate um, măsuri pentru a controla vectorul de transmitere Um, sistemul uh, public a um, făcut la um, fostele focare de astfel de infecții, uh, sistemul public să reacționeze foarte, foarte bine și rapid. Care sunt recomandările? În primul rând, controlarea vectorului și anume țânțarilor atât uh, acum cât și pe viitor în Europa. Apoi, să se comunice informațiile legate de uh, risc, cum să se ferească lumea de țânțari, uh, să se sporească supravegherea și detectarea de laborator, trebuie accelerată cercetarea, trebuie găsit un virus cât mai repede cu putință pentru virus, uh, un vaccin pentru zi, uh, virusul Zika. Știți că pentru rubeola există un vaccin. Apoi, în ceea ce privește dezinsecția avioanelor, OMS-ul a recomandat foarte clar această dezinsecție uh, dar uh, aceste dezinsecții se aplică doar în unele țări, cum ar fi Italia, spre exemplu, și apoi să se informeze publicul în privința acestei boli. Uh, OMS-ul susține țările europene și le stă la dispoziție pentru uh, fel și fel de informații. Pe site-ul OMS se regăsesc foarte multe informații în privința virusului Zika. Acestea sunt aduse la zi în fiecare săptămână și vă încurajez să vedeți chiar acolo mm, datele cele mai recente. Să mulțumim OMS-ului și domnului Bertolini pentru această prezentare. Îmi pare foarte rău că votul s-a întins așa de mult și ne-a răpit timpul pentru această prezentare. Cred că vom pune punct acum și aici ședinței noastre. Reîncepem lucrările mâine dimineață Vă mulțumesc tuturor și ne revedem mâine dimineață.